Bună ziua tuturor din nou! Vom continua ordinea noastră de zi cu punctul 15 și anume migrarea de la sistemul de informații Schengen SIS 1 Plus la sistemul de informații Schengen din a doua generație SIS 2. Raportorul nostru este domnul Carlos Coelho. Mai întâi am să-i dau cuvântul pentru a ne face o prezentare a raportului sau proiectului sau de raport. După care vom asculta intervenția comisiei și dacă președinția cipriotă dorește să adauge ceva, atunci uh, într-adevăr le vom da cuvântul. După care vom începe discuțiile, dezbaterile. Mai întâi, domnul Coelho. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut deja o primă dezbatere cu un prim schimb de opinii și Parlamentul European a cerut, a apărat întotdeauna ideea unei soluții la nivel comunitar și a respins o continuitate a sistemului Schengen care să nu fie la înălțimea criteriilor pe care le-am fixat noi. De, a, de altfel, faptul că noi discutăm astăzi aici despre migrarea de la sistemul SIS 1 plus la sistemul SIS 2 este un pas în direcția cea bună și cadrul juridic pentru SIS-2 trebuie să fie aplicabil imediat de către un stat membru, imediat ce se ajunge în sistemul SIS-2. E o propunere făcută de către Comisie pe care noi o salutăm ca, pentru că ea întărește siguranța juridică și evită orice fel de cheltuieli inutile în diferitele state membre. De asemenea, există și posibilitatea de cofinanțare comunitară în ceea ce privește cheltuielile pe care trebuie să le suporte statele membre din cauza acestei migrări de la SIS 1 plus la SIS 2. Evident, există întârzieri în ceea ce privește implementarea unei astfel de inițiative, lucru care va îngreuna poate optimizarea din partea statelor membre a liniilor bugetare prevăzute încă din 2012 pentru acest scop. Știți că timpul ne presează, dar doresc să mulțumesc raportorilor din umbră pentru încrederea lor și pentru spiritul de cooperare, pentru că acest lucru ne-a permis să accelerăm cât de cât procedura. Ultima dată când am, ne-am întrunit noi în Comisia Libe, mi-am exprimat un regret cu ocazia primului schimb de opinii în Comisia noastră. Am regretat faptul că nu există decât o consultare a Parlamentului European, având în vedere importanța politică a acestui dosar și având în vedere și dotarea bugetară, așa că nu pot decât să repet încă o dată acest, această părere de rău, având în vedere că discutăm proiectul meu de aviz. Și asta e un aspect important. Dincolo de anumite amendamente tehnice care poate sunt necesare, uh, în avizul meu avem diferite amendamente legate de protecția datelor, obiectivul fiind să întărim criteriile, în așa fel încât să avem o supervizare, o supraveghere eficiente. Pentru că procesul acesta de migrare de la un sistem la altul este deosebit de complex. Deci, va trebui să ne asigurăm că va exista o cooperare eficientă între autoritățile care le avem în momentul de față și viitoarele autorități care se vor ocupa de protecția datelor, în momentul în care va avea loc migrarea. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că vom avea o calitate a datelor. Acest aspect este deosebit de important, pentru că erorile ar putea avea un impact imens pentru persoanele care sunt astfel uh, implicate. Spre exemplu, o arestare uh, neîntemeiată în momentul în care persoana respectivă ajunge pe teritoriul uh, Schengen, spațiului Schengen. Deci nu trebuie să existe niciun fel de discrepanțe între datele din, din cele două sisteme. Trebuie să fim atenți și vigilenți în momentul în care se uh, operează migrarea. În același timp, trebuie să fie foarte clar că datele SIS 1, care nu sunt transferate către SIS 2, vor trebui să fie eliminate definitiv din sistem după perioada de tranziție, în așa fel încât să nu subziste niciun fel de îndoială sau dubiu. și în așa fel încât să evităm o acumulare de date, de date, o suprapunere a datelor între cele două sisteme. Sistemul SIS-2 este un sistem esențial pentru a întări siguranța în cadrul spațiului Schengen pentru a ușura gestiunea la nivel interguvernamental a acestui sistem și pentru a garanta protecția datelor și, drept, și protecția drepturilor fundamentale. După părerea noastră, SIS-2 ar trebui să intre în vigoare cât mai repede cu putință și tocmai din acest motiv cer colegilor să dea dovadă de înțelegere, având în vedere calendarul strâns pe care vi-l propunem. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult și înainte de a acorda cuvântul colegilor care doresc să intervină, aș dori să știu dacă eventual din partea Comisiei sau din partea Consiliului, din partea președinției, ar exista intervenții. Mai întâi, domnul Tudorache. Uh, thank you very much, Mr. I'll try to be very brief. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Aș dori mai întâi să mulțumesc domnului Coelho, care întotdeauna a făcut eforturi foarte mari pe marginea acestui raport. Și, în numele Comisiei, aș dori să-i mulțumesc pentru spiritul său constructiv. Încă de la bun început uh, a dat dovadă de spirit constructiv pe marginea acestui dosar. Doresc să mulțumesc și Comisiei Libe pentru înțelegerea de care a dat dovadă față de această propunere și pentru faptul că a înțeles foarte bine de ce este atât de important să transmitem mai departe această propunere cât mai repede cu putință pentru a avea temeiul juridic necesar în așa fel încât migrarea de la sistemul să, 1 la 2 să se poată face cât uh, la timp. Este absolut necesar să ne asigurăm că avem siguranța juridică necesară pentru acest sistem. Așa că din partea Comisiei, mulțumiri din suflet atât către domnul Coelho cât și către Comisia Libe pentru modul în care acest dosar a fost uh, tratat rapid. Acum câteva aspecte specifice pe marginea raportului și uh, pe marginea punctelor menționate deja de către domnul Coelho. Mai întâi, datele colective. Acest lucru se plasează efectiv în Uh, într-o perspectivă evocată deja de doamna Malmström, uh, evocată deja și discutată la Consiliu cu ministrii, Acest lucru este luat în serios și vom încerca să ne asigurăm înainte de migrare de faptul că doar datele corecte, curate, între ghilimele, pot fi astfel transferate de la un sistem la altul. Apoi, am făcut anumite teste de conversie în ultimele 15 luni, în așa fel încât să ne asigurăm că doar datele pertinente, corecte, sunt transmise de la un sistem la celălalt. Acum, în ceea ce privește protecția datelor și procesul de supraveghere pe durata migrării dintre cele două pro- procese, nu putem decât să fim absolut de acord cu cele sugerate în raport. E adevărat că procesul acesta de migrare este foarte dificil, e o responsabilitate care este împărtășită la nivel de autorități, la, un, la nivel de state membre și dacă fiecare își îndeplinește partea ce îi revine, atunci uh, lucrurile se vor derula bine. Și salutăm accentul care este pus în raport pe acest subiect. Acum, în ceea ce privește amendamentele referitoare la raportare și informarea Parlamentului European referitor la rezultatele procesului de migrare și referitor la modul în care a fost validat întregul proces. Aici aș spune că e un minim necesar de transparență, un exercițiu minim de transparență. Salutăm aceste observații și odată ce procesul de migrare va fi finalizat, într-adevăr, Comisia va informa uh, pe deplin Parlamentul European despre rezultatele acestui, acestei migrări. Și câteva cuvinte acum, dacă îmi permiteți, în ceea ce vrește datele finale. Motivul pentru care uh, acest lucru nu mai figurează în text din partea Comisiei, este pentru că noi am vrut să existe un adevărat angajament din partea agenților care operează acest sistem, în așa fel încât statele membre să aibă posibilitatea să țină seama de modul în care voiază sistemele de testare și să poată să integreze aceste date pe viitor, să poată în mod implicit să utilizeze sau poate să utilizeze acea sunset clause. Evident, noi trebuie mai întâi să așteptăm rezultatele acestei dezbateri la nivel de Consiliu și apoi vom vedea. Deocamdată vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, rămân la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. Just I want to say... Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Vreau doar să spun că noi apreciem munca domnului raportor și munca la comisia dumneavoastră și sperăm că acest raport să fie finalizat cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc. Doamna Latford, acum dumneavoastră aveți cuvântul, spune președintele. Vă mulțumesc. Eu împărtășesc remarcele reprezentantului comisiei. Domnul Coelho întotdeauna face o treabă excelentă atunci când este încredințat un raport. Acesta se află în mâini bune și sunt de asemenea de acord cu afirmațiile din memorandum, în sensul că SES2 este un instrument uh, inevitabil, indispensabil. Avem nevoie de el pentru a mări gradul de securitate în zona Schengen și știm că avem nevoie de un transfer de date rapid între SIS 1 și SIS 2. De mult timp așteptăm să se facă acest transfer de date și sperăm că SIS 2 va fi operațional deja în luna ianuarie 2013. De asemenea, nutresc speranța că evaluările noului sistem vor dovedi că a meritat uh, toți banii investiți până în prezent. Sunt de acord cu domnul Coelia atunci când uh, dumnealui afirmă că temeiul juridic care ne oferă dreptul de a fi consultați nu este unul care ne poate satisface. Este normal să ne plângem, nu este normal, nu este uh, uh, satisfăcător ca Parlamentul să fie uh, doar consultat pe o temă cu implicații bugetare atât de mari și cu o importanță politică atât de mare, ca să nu mai vorbim despre implicațiile în domeniul protecției datelor. Este ca și cum ne-am întoarce în uh, vremurile dinaintea codeciziei. Deci, acest temei juridic nu ne mulțumește. Mă bucur că domnul raportor uh, a acceptat multe dintre uh, punctele cu privire la um, politica europeană de securitate comună și mai ales uh, la punctele 9 și 11 sunt cât se poate de acord. Și atunci când se spune că toate datele care nu sunt transferate de la SIS 1 la SIS 2 ar trebui neapărat să fie șterse. Mi se pare că este foarte important să se întâmple astfel. Și eu îmi doresc să avem garanții că chiar așa se vor petrece uh, lucrurile, ca să avem cu adevărat date de cea mai bună calitate, pentru că altfel consecințele ar putea să fie foarte aspre și neașteptate. Articolul 55 stabilește o limită de la 1 până la 3 ani, dar li se dă statelor membre posibilitatea de a extinde această perioadă pe termen nedefinit acest lucru se stipulează articolul 56 pentru acele proceduri de monitorizare care sunt în curs de desfășurare, dar eu una mă întreb ce fel de proceduri de uh, monitorizare ar putea să justifice această prelungire uh, la infinita termenului de păstrare a datelor? Eu nu am intenția să depun amendamente, cred că domnul Coelho a, a, a acoperit toate uh, aspectele, dar aveam câteva semne de întrebare. Apoi, așa cum știu mulți dintre colegii mei, eu întotdeauna încerc ca țara mea natală să fie implicată cât mai mult cu putință. Și domnul raportor uh, mi-a fost de mare ajutor în această privință. Nu vorbesc pentru Irlanda, dar oricum Regatul Unit și Irlanda au un drept de opt-in în ce privește uh, schimbul de date între uh, serviciile de poliție, dar avem nevoie și de un temei juridic pentru acest opt-in. Iar în ce privește atitudinea Consiliului, știu că la Coreper i s-a cerut Comisiei să facă o propunere separată pentru țările care nu fac parte din zona Schengen și care vor să uh, aibă acces la aceste baze de date pentru prima oară. Nu știu dacă există deja un calendar pentru această propunere separată, dacă Parlamentul uh, va avea suficient timp la dispoziție pentru a se ocupa de ea. Mi s-au dat garanții potrivit cărora a, existența a două propuneri separate nu va constitui o, un obstacol în calea Regatului Unit Da, dar uh, dacă comisia poate să-mi dea mai multe precizări, domnule Lenci are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș dori și eu să-l felicit încă o dată pe cu Coelho pentru acest raport și pentru faptul că a reușit în amendamentele propuse să atingă cele mai importante aspecte, mai ales cele legate de protecția datelor și rolul autorităților naționale în, uh, în acest sens. Uh, de asemenea, mi se pare foarte important și susțin și eu această idee că ar trebui introdusă o dată limită până când uh, sistemul SIS-1 va migra spre sistemul SIS-2, pentru că altfel până acest lucru motivăm acest eh, motivăm statele membre și Comisia să accelereze și să terminăm în sfârșit eh, migrația de la SIS 1 la SIS 2. De asemenea, sunt de acord cu curățirea bazei de date, bazelor de date înainte de a fi transferate către sistemul SIS 2, însă, așa cum a subliniat și domnul Mihalache, cum a subliniat și domnul Coelho, eh, Există totuși, nu avem o, o garanție de 100% asupra faptului că integritatea datelor va putea fi menținută, mai ales din punctul de vedere al protecției acestor date și de asemenea că nu toate datele, așa zis, eh, eh, care prezintă erori vor fi șterse. Cred că aici ar trebui un pic să mai eh, lucrăm pe acest raport, poate să încerce comisia sau noi să nominalizeze niște autorități clare care se ocupe numai de acest lucru, care să prezinte eh, toată încrederea. Și mai am eh, un singur lucru de spus, anume că atâta timp cât în propunere au fost citate toate statele membre și nemembre care participă la acest Uh, schimb de informații. Uh, eu consider că trebuie introdus un considerent în care să se lămurească și statutul României și Bulgariei în acest regulament, pentru că sunt singurele două state membre care nu au fost citate aici. Și este clar că ele participă la migrarea, trebuie să participe la această migrare conform actului uh, de aderare și a deciziei 365 pe 2010 pe care tot noi am aprobat-o. Pentru că altfel uh, pare așa un pic ambigu statutul uh, României și Bulgariei. Herr Domnul Peter are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E ca o poveste fără sfârșit. După ce în 2006 am început deja să ne orientăm către Schengen 2 pentru a valorifica cu adevărat plus valoarea pe care o duce acest sistem Schengen. Părem acum să mergem în sens contra, în, să ne apropiem foarte mult de acest obiectiv, îmi cer scuze, și vreau să-i mulțumesc de aceea domnului Coelio pentru presiunea pe care a făcut-o în toți acești ani pentru ca în final să putem să ajungem în fine la acest obiectiv și deci în 2013 să aibă loc într-adevăr migrarea datelor către următorul sistem Sper însă ca și chestiunile care au mai rămas de clarificat până atunci să fie clarificate, pentru că altfel vom depăși termenul de 2013, așa cum s-a întâmplat și în ultimii ani. Aș vrea de aceea să abordez acele chestiuni pe care domnul Coelho le-a considerat ca fiind încă deschise. Trebuie subliniate aceste probleme. E vorba mai ales de standardele pentru datele care urmează să fie transferate și care aceste standarde trebuie delimitate foarte clar, pentru că altfel vom avea foarte multe probleme în legătură cu protecția datelor după aceea. În acest context, mi se pare extrem de necesar ca premizele pentru transfer să fie, clar, să fie clarificate și deci, în primul rând, cum spuneați și dumneavoastră, să, să curățăm aceste date mai întâi înainte să le transferăm. E vorba apoi și de stabilirea de competențe, pentru că altfel avem din nou prea mulți bucătari. Și, în plus, cred că trebuie să vedem cum uh, să acompaniem acest pro uh, proces de migrație pentru ca transferul să aibă loc cât mai ușor și să fie transferat cât mai, într-adevăr, cât mai complet, iar datele să poată fi folosite. Sunt extrem de sceptic însă atunci când spunem că trebuie să lăsăm la îndemâna statelor membre să-și determine data când vor să facă această migrare. Mie mi se pare că este greșit așa. Cred că ar fi mai bine să negociem cu statele membre în așa fel încât să stabilim un calendar care să oblige statele membre să aibă o dată limită până la care trebuie să pună în aplicare acest transfer de date, pentru că altfel nu o să reușim să îndeplinim acest obiectiv. Așa vom putea garanta măcar că Schengen 2 va intra în, în vigoare cu plus valoarea de care vorbeam înainte și va fi considerat în același timp în Uniunea Europeană ca instrument de securitate și instrument de control ceea ce mi se pare mult mai bine. Deci propunerile sunt concrete, există, trebuie extinse E vorba aici și de comisie, probabil, și îmi imaginez că și comisia poate să ne ajute în acest uh, sens, încercând, de exemplu, să asigure o coordonare a acestor transferuri pentru ca statele membre să poată să fie și controlate după aceea când uh, e vorba de punerea în aplicare a acestei migrări deci comisia să fie cea care să controleze punerea în aplicare. Mi se pare deci că, în fine, această poveste fără sfârșit, această never-ending story, poate în fine în 2013 să se încoroneze de succes. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ernst, ale cuvântul acum. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum știți, în ceea ce privește Schengen, avem, într-un fel, două inimi în pieptul nostru, cum spunea și Faust. Se pare că pe de o parte, e vorba de frontiere și pe de altă parte, din păcate, avem și probleme cu SIS, cu SIS 2 și așa mai departe. Deci aceasta este partea negativă a doua. Avem o problemă atunci când e vorba de date, de amestecul între date adevărate și date neadevărate. Avem o problemă foarte mare în Germania cu aceasta. Am vrut să spun acesta doar ca introducere, însă mă uit acum la raport și dacă îmi permiteți o să fac câteva comentarii chiar pe marginea raportului. Mi se pare în primul rând foarte bine că domnul Coelho dorește să întorească protecția datelor uh, și asta și face prin raportul dumnealui. Unde vedem probleme? La migrarea datelor SIS 1, SIS 2. Acolo cred că trebuie să mai clarificăm încă o dată care sunt informațiile care trebuie transferate. Chiar avem noi de, nevoie de toate informațiile? Oare unele dintre ele n-au devenit caduce? Și vreau să știu dacă se face o evaluare în momentul acela. Cum v-ați gândit să faceți acest uh, transfer? Cum putem să împiedicăm faptul ca date care sunt greșite sau de care nu mai e nevoie să fie transferate. Am întrebat diferite autorități uh, și toată lumea spunea că trebuie să tematizăm datele, pentru că dacă nu sunt clasificate pe teme, atunci s-ar putea să se aplice un principiu arbitrar. Știu că nu este suficient ceea ce s-a prevăzut până acum. Dacă ne uităm la nivel european, trebuie să știm că trebuie să acționeze și statele membre și autoritățile competente. Ceea ce nu pot eu să accept este consultarea Parlamentului European. Este mult prea puțin doar să fie consultat Parlamentul, mai ales pentru că bugetul va suferi din cauza acestei uh, mișcări. Știm că bugetul nu va fi mai mare pe viitor când vorbim despre discuția, când discutăm despre cadrul financiar multianual, mai degrabă pe dos este cazul și mi se pare de aceea foarte important să avem un cuvânt de spus în această poveste și nu doar să fim consultați la o chestiune care până la urmă ține de dreptul comunitar, după cum știm. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta și următorul vorbitor, doamnă, doamna Danuca. Yes, thank you, chair. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că s-a spus aproape tot deja de către colegi. Și grupul nostru dorește să-i mulțumesc domnului Coelio pentru excelenta sa activitate în acest raport. Noi susținem uh, toate amendamentele care țin de protecția datelor. În legătură cu calendarul, calendarul pentru migrare, da, suntem absolut de acord cu toate aceste aspecte. Susținem și ceea ce a spus domnul Coelho în legătură cu restabilirea unor calendare și deadline-uri la considerentul 6 și la articolul 21. Mi se pare foarte important să se întâmple acest lucru, în ciuda faptului că și Comisia a propus să facă acest lucru mai devreme. Și sunt de acord cu problema Bulgariei și a României, pe care a menționat-o domnul Enciu. Nu sunt uh, foarte competentă pe subiect, nu știu cum am putea face pentru ca să menționăm aceste două state membre în dosar mai bine. Poate sunteți noastră mai competent să-mi spuneți. Mulțumesc. As there were uh, questions to the commission. Mulțumesc. Fiind dat că au fost întrebări uh, către comisie, vreau să dau cuvântul uh, acum comisiei și după aceea înapoi raportorului. Thank you, Mr. Chair, and, uh, many... Mulțumesc, doamnă președinte. Și aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile la dezbatere, pentru că fiecare a adus uh, în prim plan anumite elemente, anumite aspecte care poate mai trebuie clarificate, în așa fel încât să nu existe niciun fel de îndoială asupra la ce anume se referă acest text și care sunt problemele pe care le rezolvă. Așa că am să iau lucrurile în ordinea în care au fost menționate. Mai întâi, perioada de monitorizare, perioada de păstrare a datelor. Am spus că avem mai întâi nevoie de temeiul juridic, temeiul legal care să ne permită să facem acest lucru, deci pentru protecția datelor, avem un motiv clar pentru asta Monitorizarea este importantă pentru a ne asigura că autoritățile de protecție a datelor vor opera această migrare în funcție de criteriile pe care le-am stabilit. Acum, în ceea ce privește împărțirea acestui text pentru țările care fac parte sau nu fac parte din Schengen și în ceea ce privește Regatul Unit și Irlanda, aș spune că Secretariatul General al Consiliului este aici de față, așa că ar putea să răspundă la toate aceste întrebări care mai degrabă le revin lor. Multe aspecte s-au referit de asemenea și la calitatea datelor și a standardelor care sunt utilizate pentru a asigura această migrare de la SIS 1 plus la SIS 2. Câteva elemente pentru a clarifica acest lucru. Mai întâi, răspunderea pentru introducerea datelor rămâne așa cum a fost până în prezent la nivel de state membre. Nimic nu se schimbă aici, în cadrul SIS 2. Acum, în ceea ce vrește temeiul juridic pentru SIS 2, ca valoare adăugată este faptul că acest temei juridic are niște reguli foarte stricte și foarte bine concepute despre modul în care datele sunt introduse în sistem, sunt șterse sau actualizate. Asta înseamnă că nu se face prin acest instrument legal care oricum va fi modificat, ci prin regulile și procedurile care vor continua să se aplice. Comisia a conlucrat cu experții din statele membre în uh, birourile Siren pentru a încerca să pună la punct și să actualizeze manualul pentru ofițerii Sirene în așa fel încât să existe un set clar de reguli și standarde în ceea ce privește calitatea schimburilor de informații uh, pe viitor. Din nou, toate aceste standarde și criterii nu au decât un scop și anume să ne asigurăm că aceste date vor respecta regulile care sunt prevăzute în funcție de noul temei juridic uh, referitor la introducerea lor, modificarea lor, ștergerea lor și uh, actualizarea lor. Acum, care sunt datele care vor fi transferate de la un sistem la altul? Din nou, temeiul juridic este cel care ne spune cum se vor petrece lucrurile. SIS-2 va prelua o parte din informațiile cuprinse în baza de date SIS-1, și ceea ce va fi convertit de la un sistem la altul va fi dezvoltat ulterior și asta plecând de la o hartă, o foaie de drum foarte clară, în așa fel încât să eliminăm orice date care nu corespund cu criteriile fixate pentru noul sistem. Deci, în principiu, nu vor exista date noi care să fie adăugate în acest sistem. Vom ști foarte clar care vor fi datele ce vor fi preluate și acele date care nu corespund cu formatul prevăzut inițial, asupra căruia s-a ajuns la acord, atunci acestea vor fi uh, scoase din sistem, șterse. În ceea ce este monitorizarea și supravegherea, care cu siguranță va exista chiar și după perioada de migrare, de tranziție, acestea au drept scop pentru a ne asigura și pentru a verifica că procesul s-a derulat în mod corect. Acum, în ceea ce privește uh, situația României și a Bulgariei, aspect care a fost evocat de doi deputați europeni, membri ai comisiei dumneavoastră, e bine, cred că am răspuns deja la acest lucru acum câteva săptămâni în prima noastră discuție. România și Bulgaria deocamdată nu fac parte din sistemul Schengen, așa că nu vor putea face parte din procesul de migrare au participat în mod intens la toate activitățile de testare prealabilă, deci din punct de vedere tehnic aceste țări sunt gata să se alăture sistemul, sistemului, însă conectarea aceasta, migrarea uh, propriu-zisă de la sistemul SIS-1 la sistemul SIS-2 va interveni în momentul în care aceste țări vor face parte din spațiul Schengen. Și acesta e un proces care deocamdată e la nivel de Consiliu. Mulțumesc, spune doamna președinte, aș dori să știu dacă acum Consiliul dorește să intervină. Dacă nu... Doriți? Bun. To the, to the reporter, Mr. Co yes. Nu doriți. Dau cuvântul raportorului. A, doriți. Bun. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mă refer în numele președinției Consiliului al Uniunii Europene la acest dosar. Într-adevăr, Serviciul Juridic al, al, al Consiliului a cerut această uh, distinție între țările Schengen și țările non-Schengen pentru a clarifica situația Irlandei și a Regatului Unit în ceea ce privește participarea lor la acest instrument. Această diferențiere a, nu a fost făcută pentru a schimba într-un fel sau altul substanța, conținutul propunerii, ci pentru a schimba formatul propunerii, așa după cum v-am spus, tocmai pentru a avea o clarificare uh, în ceea ce privește participarea acestor două state membre. Acum, în ceea ce privește întrebarea referitoare la faptul că această diferențiere ar necesita o nouă consultare a Parlamentului European. În momentul în care s-a făcut această diferențiere, am analizat acest aspect și am ajuns la concluzia că nu există substan- modificări substanțiale în ceea ce privește conținutul propunerii în sine, ci doar o modificare, aș spune, formală pentru a clarifica modul în care aceste două state membre pot participa la sistem. Și, în consecință, uh, având în vedere și uh, jurisprudența Curții de Justiție, dacă se face o astfel de modificare, atunci Parlamentul European trebuie să fie consultat din nou. Noi vrem să ne asigurăm că Parlamentul European va avea ocazia să analizeze cele două instrumente chiar și după diferențiere, deși, după cum am spus, nu există nicio modificare de conținut. E doar o recopiere, pur și simplu, a, a ceea ce aveam deja în ceea ce privește specificitățile um, în funcție de care participă aceste două țări. Acum, ceea ce își dorește Consiliul este să trimită o scrisoare către Parlamentul European cu cele, deci în scrisoare vom avea cele două acte diferențiate, cele două texte diferențiate, în așa fel încât Parlamentul să aibă posibilitatea să le analizeze ambele instrumente și să ia în considerare aceste lucruri în momentul în care se redactează versiunea finală a acestui raport. Mulțumesc și acum domnul Coelio. Mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voie să mulțumesc colegilor deputați pentru cuvintele amabile și pentru sprijinul exprimat față de acest dosar. Și aș dori acum să răspund la trei întrebări ce m-au fost adresate. Mai întâi, prima întrebare se se referea la modul în care se va aplica sistemul SIS-2. Nu pot decât să fiu de acord cu cele ce au spus colegii pe această temă. De aceea, în raportul meu, aș fixa un termen de o lună pentru ca migrarea ce trebuie realizată de către toate statele membre să aibă loc de la, deci migrarea de la SIS 1 la SIS 2. Dacă am lăsat acest termen deschis, dacă nu l-am definit sa, ă, acest lucru nu ne-ar permite să realizăm obiectivul nostru, și anume de siguranță a datelor, obiectivul de eficacitate pe care și l-a fixat ă, Parlamentul European. Pentru noi, SIS-2 trebuie să intre în vigoare cât mai repede, cu putință. În al doilea rând, în ceea ce privește întrebarea adresată de domnul Enciu, eu sunt disponibil Uh, sunt dispus ca în considerente să preiau această îngrijorare în ceea ce privește România și Bulgaria și împreună poate vom găsi formularea potrivită și în final, dacă îmi permiteți câteva cuvinte pentru a răspunde la observațiile făcute adinaur și de către Consiliu. Vreau să vă spun, doamna președinte, că, în mod oficial, nu cunoaștem vreo decizie a Consiliului care ar fi avut drept scop o diferențiere a acestei, acestui text. Noi am aflat acest lucru, însă nu în mod oficial, nu pe cale oficială din partea Consiliului. Și e păcat, e regretabil chiar că de la Consiliu nu se respectă Parlamentul European și asta în ciuda unor obligații totuși. Pentru că aici nu e vorba doar să fii politicos, ci și să, mai mult decât atât, să respecti tratatul. Și în momentul în care Parlamentul ia cunoștință de deciziile Consiliului pe o altă cale decât calea oficială, putem spune că cooperarea loială între cele două instituții nu a fost uh, respectată. Și aici nu știu dacă e vorba de o diferență diferențiere, de o uh, discrepanță, nu știu. Aici e vorba de un text pe care nu l-am văzut. Și dacă nu mă înșel eu, uh, considerentul 37 este cel care va fi modificat și modificare mai în profunzime. În momentul în care Parlamentul va fi notificat și va primi avizul referitor la această diferențiere, atunci Parlamentul European prin intermediul serviciului său juridic, va hotărâ dacă această diferențiere, așa cum, este, cum va fi propusă, dacă este valabilă sau nu, acceptabilă sau nu. Deci să nu sărim peste etape și să nu uh, ne pronunțăm înainte ca această notificare oficială să ne fie adresată. Dacă avizul Consiliului este corect și dacă într-adevăr nu e nevoie de o reconsultare oficială a Parlamentului, atunci așa vom face. Dacă nu, vom consulta din nou Parlamentul pe marginea acestei noi inițiative și anume diferențierea. Eu cred că Consiliul ar fi cel care ar trebui să înțeleagă încă de la bun început acest lucru. E vorba de un acces al statelor membre la banii care încă mai erau disponibili din perioada 2012. Orice întârziere în procesul legislativ avea drept consecință faptul că statele membre ar putea, eventual, să nu aibă acces la fondurile disponibile pentru a putea garanta și realiza concret această migrare. Deci, dacă Parlamentul, împreună cu sprijinul tuturor colegilor, raportelor din umbră și așa mai departe, fac, dacă face Parlamentul astfel de eforturi pentru a accelera această procedură, nu cred că ar fi bine ca alte instituții care de fapt e interesul lor în joc, să creeze întârzieri și obstacole în calea adoptării unei astfel de, unei astfel de document. Deci noi vom continua munca noastră și vom urma obiectivele pe care ni le-am fixat deja. Doamna președinte, este foarte clar, data de înaintare a amendamentelor pentru acest raport este fixată pentru 24 septembrie, ora 12, iar votul la comisie va avea loc pe 11 octombrie. Mulțumesc și acum vă propun să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul numărul 16, integrarea migranților, efectele sale asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale. Raportor este domnul Filip Clays. Comisia pentru Ocupare și pentru Afaceri Sociale a pregătit un adevărat raport de inițiativă pe acest subiect Uh, comisiile acestea au fost as asociate în cadrul uh, regulii numărul 50 pentru a avea un raport. Astăzi vom avea o scurtă prezentare din partea reprezentanților Comisiei Europene pe marginea comunicării um, referitoare la agenda europeană pentru integrarea um, resortisanților din țări terțe, după care vom avea ocazia să ascultăm pe domnul raportor, domnul Kleis, și apoi vom avea o dezbatere dacă membrii doresc să intervină. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că discutăm la Parlamentul European despre integrare, deoarece în statele membre pe plan individual se vorbește despre integrarea resortistanților din țări terțe, dar rare ori se discută despre acest subiect la nivel european. Integrarea resortistanțelor din țări terțe, adevărat, este o competență națională și întregul proces de integrare are loc pe plan uh, local, regional. Pe de altă parte, însă, Uniunea Europeană poate să ofere o mână de ajutor statelor membre în domeniul politicii de integrare, sprijinând dezvoltarea economică, coeziunea socială, pentru că toate aceste aspecte merg mână în mână. Acest lucru a fost confirmat de noul temei juridic inclus de Tratatul de la Lisabona, care exclude armonizarea, dar care prevede existența de uh, stimulente um, pentru statele membre și de posibilitatea de sprijinire a statelor membre din fonduri europene. Și știți în plus că pentru perioada 2011-2014 uh, există o agendă europeană de integrare se acordă multă importanță acordării uh, imigranților posibilitatea de a se integra în societate astfel încât ei să învețe limba, să poată să studieze și să aibă acest sentiment de a aparține societății din țara gazdă. Există o serie de recomandări, ca de exemplu cea Uh, care încurajează statele membre să organizeze cursuri de limbă gratuite sau la un preț accesibil în funcție de nevoile și de nivelul de pregătire al imigranților, să existe un sistem de recunoaștere a calific- al calificărilor sau de validare a acestora să permită o mai bună integrare și pe piața muncii a resortisanților din țările terțe pentru că aceștia vor să-și aducă contribuția uh, la viitorul țării care i-a uh, primit, precum și pentru propriul lor viitor. Cum spuneam, e vorba despre acțiuni pe plan local, e vorba despre o abordare de jos în sus. Cooperarea cu Comitetul Regiunilor este de asemenea foarte importantă în această privință. Politicile de integrare, așa cum am mai spus, sunt de competența statelor membre, dar Uniunea Europeană are mai multe instrumente la dispoziție pentru a sprijini aceste politici. De exemplu, am putea să avem un cadru legal comun, nu pentru condițiile de intrare și de sejur, ci pentru a favoriza legisla- um, imigrarea legală. Avem mai multe exemple, ca de exemplu cel al permisului de ședere uh, unic pentru toate statele membre din Uniunea Europeană și al cooperării bilaterale sau transfrontaliere. Un alt aspect care nu trebuie pierdut din vedere este lupta împotriva discriminării în domeniul uh, ocupării forței de muncă, ce privește accesul la studii sau la munca de cercetare se pune accentul și pe implicarea ONG-urilor care sunt active în domeniul integrării. Trebuie să discutăm acest lucru pentru că integrarea nu este văzută ca fiind un proces care poate deja să demareze în țara de origine, dar eu cred că nu este așa. Eu cred că putem să oferim din start informații acelor persoane care ar dori să imigreze în mod legal, să știe exact la ce se pot aștepta, care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru a avea dreptul la un permis de ședere și așa mai departe. Mai există uh, titl, um, capitole despre monitorizare, despre indici. Am identificat aceste patru domenii de acțiune, uh, ocupare, uh, incluziune socială, acțiuni în domeniul cetățeniei și educație. Procentul resortistanțelor din țări terțe care sunt șomeri este în general cu 10% mai mare decât cel al uh, cetățenilor europeni care uh, nu au un loc de muncă. De asemenea, uh, acești resortizați din țări terțe sunt mai uh, expuși sărăciei și excluziunii sociale. Vrem de asemenea să avem un program de schimb de bune practici în domeniul integrării. Încercăm să punem la punct niște modele europene care să servească de exemplu, un asemenea uh, proiect este în ce privește cursurile de limbă. Avem de asemenea și un program în ce privește participarea activă a imigranților la toate aspectele vieții civile. O altă posibilitate este motivarea Fondului European de Integrare, care are un buget de 75 de milioane de euro. Între 2007 și 2000, 2013 au fost apro aprobate mai mult de 40 de proiecte și acest uh, fond va fi inclus pe viitor în fondul pentru azil care va putea să financeze proiecte la nivel local și în sfârșit să nu uităm uh, portalul european pe tema integrării care uh, și-a propus să furnizeze cât mai multe informații despre inițiativele din domeniul integrării. Există în plus și un forum al integrării europene care este organizat de două ori pe an. Este o bună ocazie de a ne întâlni cu reprezentanții societății civile. Acest forum s-a reunit deja de șapte ori. Următoarea întâlnire va avea loc între 16 și 17 octombrie și vom discuta despre legătura dintre imigranți și creștere economică. Și să nu uităm faptul că um, 25,9 milioane de imigranți legali trăiesc uh, deocamdată în statele membre ale UE. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, Mrs. Schmidt. Mulțumim, doamnă Schmidt. Acum are cuvântul domnul raportor, domnul Clays. Uh, um, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După cum spuneați înainte, Comisia pentru Ocupare este comisia competentă pe fond în acest dosar și a decis să, să întocmească un raport uh, pe această temă. După decizia aceasta a avut loc o întâlnire a secretariatului care a stabilit pentru care puncte va fi uh, responsabil liber și pentru care va fi responsabil ampl. Iar în urma acestei întâlniri s-a constatat că există și competențe comune pentru liber și ocupare, de exemplu egalitatea de șanse, drepturile antidiscriminare și uh, migrație, în cadrul migrației. Și în competența Comisiei pentru Ocupare mai cad și uh, aspecte economice, sociale pentru integrarea migranților pe piața muncii, dar și uh, sistemele de securitate socială. Iar în competența noastră se regăsesc drepturile fundamentale ale migranților, aspecte generale care țin de integrarea migranților și a uh, solicitanților de azil și obligațiile migranților, ca, precum și coordonarea politicilor pentru gestionarea problemelor legate de migranți în comunicarea cu țări terțe. Este bine că această delimitare să fie avut loc, dar trebuie să ținem și cont de ea. Însă, integrarea migranților pe piața muncii este o temă extrem de complicată, așa încât este foarte dificil să stabilim care comisie este competentă pentru toată această problemă. Pentru a avea o politică însă foarte democratică și care să-și găsească și acceptare la statele membre, la cetățenii în statele membre, este important să ne concentrăm nu numai pe drepturi, ci și pe obligațiile migranților și voi vă spune câte ceva după aceea pe această temă. O altă chestiune care este foarte importantă, într-un sistem uh, care funcționează, într-un stat de drept, este important ca legile care se pun în aplicare să fie cu adevărat și respectate. Acest raport vorbește exclusiv de migranții legali și în niciun caz de migranții ilegali. Trebuie să fie foarte clar acest lucru. foarte des, însă există și un flux necontrolat de migranți în anumite state membre. Avem încet încet probleme cu adevărat cu capacitatea de absorpție a acestora. Când trebuie după aceea să le acordăm locuințe, dar și când e vorba de integrarea pe piața muncii, începem să avem probleme. Și integrarea legală poate să fie una necontrolată. Mă gândesc aici la regrupările familiale, unde constatăm că în urma unei căsnicii foarte multe lume vine la noi în statele membre, deși se știe că aceste persoane nu sunt deloc pregătite să trăiască și să lucreze într-o nouă țară și intră atunci în sistemul social al țării respective, nu sunt însă deloc în măsură să își exercite o funcție la locul de muncă sau să lucreze pur și simplu. Aceasta se poate regăsi iarăși în raport. În ceea ce privește Comisia pentru Ocupare, aceasta din urmă a decis să întocmească un raport separat propriu. Acest raport se va baza în continuare pe un studiu pe care această comisie l-a mandatat pentru integrarea migranților și consecințele acestora pe piața muncii. În acest studiu s-a văzut că se concentrează toată lumea foarte mult pe problema discriminării și se încearcă o aplicare mai puternică a reglementărilor juridice în vigoare împotriva discriminării. În parte, aceasta este ceva care va duce la puțină rezistență, însă e important și să acordăm, să transmitem și alte semnale pentru că nu există numai drepturi, ci și datorii și aceasta este valabil nu numai pentru migranți, ci pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană. Eu zic că trebuie să ne uităm la realitate. Foarte des înclinăm să constatăm problemele de pe piața muncii pe care le întâlnesc migranții și să întotdeauna să găsim o scuză în uh, discriminare. În uh, țara mea, Belgia, constatăm foarte des că există prevederi antidiscriminare foarte agresive, dar de fapt, în general, există o politică foarte relaxată în ceea ce privește integrarea și migra migrația. În Belgia se vorbește foarte puțin despre obligații, se vorbește de fapt numai despre drepturile migranților. Și aici, în Belgia, constatăm uh, tocmai că problema integrării este una reală. Problema integrării pe piața muncii este chiar o problemă foarte gravă. Șomajul uh, la migranți este extrem de ridicat. Avem foarte mult abandon școlar uh, prin, printre migranți și aceasta are, după părerea mea, foarte mult ceva de a face cu politica pe care o uh, vedem aici în Belgia. Există o politică foarte laxă, foarte relaxată și aceasta are consecințe contraproductive. Se obține exact contrariul decât ceea ce se dorește. Nu se subliniază deloc răspunderea personală și răspunderea fiecăruia dintre migranți și vreau să vă dau un exemplu în acest sens. În Belgia, de exemplu, Până de curând, nici măcar nu era nevoie să vorbești una din cele două limbi oficiale pentru a putea obține cetățenia. Până de curând era obligatoriu, dar astfel de experiențe sunt din ce în ce mai frecvente în realitate și, din păcate, sunt experiențe foarte șocante și foarte îngrijorătoare. În multe domenii se încearcă de aceea acum o schimbare de curs în uh, ceea ce privește migranții. Vreau să-i rog pe colegi să nu repete neapărat toate erorile pe care le-am făcut noi aici prea des în Belgia. Cam aceasta este tematica pe care am dorit eu să o discut uh, și prin avizul pe care l-am făcut și prin raport. Sunt foarte curios să văd ce mai poate să ne spună Comisia pentru că mă interesează foarte mult și părerile colegilor. Mulțumesc, domnule Clay, spune președinta, și acum uh, voi da cuvântul doamnei Hirsch, care este responsabilă la Comisia pentru Ocupare de acest raport. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, mă bucur foarte mult că atât Comisia pentru Ocupare cât și Comisia Libe pot să trateze problema integrării. Cred că aceasta este unul din subiectele care sunt extrem de importante și care se regăsesc în economie, în educație, în tot felul de alte domenii. Este o temă orizontală și de aceea acest raport, cred eu, va fi unul decisiv pentru legislatura aceasta. Va da probabil um, impulsuri importante și de aceea trebuie să se regăsească în raport aceste impulsuri. Din perspectiva Comisiei pentru Ocupare, noi ne uităm mai ales la piața muncii, la integrarea migranților pe piața muncii, dar și la migrarea locurilor de muncă. Acestea sunt legate de schimbările demografice și de lipsa de forțe de muncă în anumite domenii. Aceste teme nu plasează subiectul numai sub un, o perspectivă de politică internă, ci, din contră, se uită la problema aceasta și din perspectiva ocupării a politicii economice, și a competitivității Uniunii Europene, care este oarecum un logo pentru următoarele decenii. Mi se pare de aceea foarte bine că avem acest studiu de care vorbeați înainte ca bază pentru raport, dar mai avem și alte trei comunicări uh, ale Comisiei care sunt extrem de uh, complexe. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru că ne-a oferit această bază foarte bună și ne-a citat informațiile necesare despre ceea ce există deja și ceea ce trebuie să considerăm. Este foarte bine descrisă diversitatea migrației și acestui fenomen în general pe, în studiul Comisiei. Sigur că mai ave, avem discuții în fiecare stat membru, că pe de o parte există obligații și pe de altă parte există drepturi. Bineînțeles că este corect să spunem că avem foarte multă legislație în domeniu care nu întotdeauna este pusă în aplicare și nu este pusă în aplicare prea concret. Discriminarea este într-adevăr uh, o problemă. Raportorul de la LIBE vrea să se asigure că aceste drepturi sunt puse în aplicare și, pe de altă parte, și uh, în societate este nevoie să se combată discriminarea. Sigur că aceasta există și cu siguranță criza economică și financiară nu a făcut lucrurile mai ușoare pe piața muncii. Eu consider că un raport din proprie inițiativă, pentru că despre aceasta vorbim, ar trebui să conțină și câteva puncte care sunt noi și care poate sunt discutabile. Dar eu cred că subiectul migrației, integrare, uh, este un subiect uh, pe care merită să purtăm discuții cât se poate de ample. În statele membre acesta este un subiect important și pentru noi trebuie să fie de asemenea. În proiectul meu de raport se va regăsi o propunere pentru introducerea unui sistem voluntar facultativ pe puncte pentru măsurarea migrației. Există anumite state membre care au acest sistem deja în diferite forme. Pot imagina că un sistem facultativ la care pot participa statele membre ar fi bun și pentru statele mici, de exemplu, care ar avea posibilitatea să participe mai mult în, la coordonarea politicilor în domeniu și în același timp și ar, ar și spori atractivitatea pieței muncii pentru cei care vor să vină în Uniunea Europeană. Nu cred că trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, pentru că Uniunea Europeană nu este neapărat locul de muncă numărul 1 în lume. Statele Unite oferă mult mai multe și, în primul rând, din motive lingvistice. Deci, nu e vorba numai de o chestiune că vrem noi neapărat să avem pe cineva aici, ci trebuie să îi uh, atragem pe oameni, să le arătăm că sunt bineveniți și să le arătăm și unde vin. E vorba de un fel de prezentare, cum le permit oamenilor care vor să vină să lucreze aici, să se integreze și că, să funcționeze această lucru imediat și nu după ce au completat sute de formulare și au așteptat uh, foarte mult. Un punct foarte important pe care îl găsiți în raport este deci acesta. Un alt subiect important este migrația circulară. Se vorbește foarte mult despre faptul că vin oameni și după aceea rămân aici. Așa și prevăd unii dintre ei această migrație. Dar trebuie să contăm pe faptul că din ce în ce mai mult oamenii vor sta un timp, dar după aceea vor pleca. Și aici intervine problema asigurărilor sociale. Adică am nevoie să-mi transfer, de exemplu, drepturile de pensii când plec sau nu. Toate aceste aspecte trebuie și ele clarificate. Un alt punct este unul care s-a numit și explicit. E vorba de persoane fără drept de ședere, persoane care sunt așa zis ilegale aici. Nu putem să nu ne ocupăm de acest subiect pentru că ei sunt aici. Am scris în raportul meu următoarele și anume că persoanele care sunt aici ilegal, dar care lucrează, care au un loc de muncă pe care nu l-au neapărat oficial, își pot plăti, își pot întreține singuri viața și ar trebui să le dăm acestor persoane șansa de a deveni migranți legali. Câteodată e destul de ipocrit să spui că îi ocupăm pe aceste persoane pentru că avem nevoie de ei și pe de altă parte ne prefacem că nici nu există. Deci eu zic că e sau, sau. E un punct în care ar trebui să acționăm politic. Mai sunt mai multe puncte în raportul meu, cum ar fi, de exemplu, educația, formarea, faptul că studenții care au venit aici să studieze trebuie să aibă în continuare și posibilitatea să lucreze aici. Dar sigur că sunt și câteva puncte care merită discutate, după părerea mea. Și mă bucur foarte mult uh, că vom putea purta această discuție. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamnă Hirsch. Acum are cuvântul doamna Scuria. <clears throat> președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu doream să fac doar o scurtă observație. Atunci când vorbim despre integrare, ar trebui să ne gândim la tineri. Nu putem să neglijăm pe tinerii migranți și întregul lor parcurs de studii. Spun acest lucru deoarece în multe dintre statele membre observăm că mulți tineri ajung la sfârșitul studiilor și de multe ori aceștia nu cunosc încă limba uh, din țara în care și-au făcut studiile. Uneori nici măcar nu cunosc bine legislația din țara respectivă. Ori, o persoană care abia vorbește ța, uh, limba din țara în care se află, își va găsi foarte greu de lucru. Foarte greu se va integra. Spun acest lucru deoarece l-am încercat pe propria piele. Înainte de a fi deputat european, am fost președintele unei organizații non-guvernamentale din Italia, care se ocupa tocmai de asemenea copii care, deși erau cu familiile în Italia, nu aveau posibilitatea să se integreze pentru că le lipseau instrumentele de bază, precum cunoașterea limbii, a culturii și a legislației din Italia. De aceea, în raportul nostru al Parlamentului European trebuie să ținem cont și de aceste aspecte, dacă tot vrem să creăm condițiile sine qua non pentru o adevărată integrare. Thank you. We have two more... Mulțumesc. Încă două persoane doresc să ia cuvântul, doamna Lambert și domnul Cashman. Vă rog frumos să fiți succinți ca să putem să ne respectăm uh, ordinea de zi și să avem suficient timp. Doamna Lambert, mulțumesc. Doream doar să fac două, trei observații adiționale. Vorbim despre integrare și nu asimilare. Să fim atenți cu termenii. Și să se înțeleagă foarte bine despre ce este vorba în acest raport. mai trebuie să adăugăm ceva în dezbaterea noastră. Participarea. În trecut, Parlamentul a acceptat această idee că și imigranții au drepturi politice și aceste drepturi politice trebuie să fie respectate. Avem și dimensiunea de gen ce nu trebuie pierdută din vedere o mare parte dintre imigranți sunt femei și acestea nu vin numai uh, în calitate de soții, ci și datorită propriei lor experiențe, a propriilor lor competențe. Este un element care uneori ne scapă din vedere atunci când discutăm despre integrare. De obicei le vedem pe femei ca și cum nu ar fi niște Uh, uh, actori independenți. Trebuie să ne schimbăm părerea. Poate că există anumite măsuri de integrare care s-ar putea aplica acestei categorii de imigranți care sunt foarte active în uh, sectorul serviciilor și cărora poate chiar le datorăm destul de multe. Mulțumesc, domnul Cashman are cuvântul. Da, am să fiu succint. Salut și eu această propunere Ah. trebuie să ne gândim și la faptul că acești uh, imigranți de multe ori sunt exploatați, mai ales de către angajatori. Și provenind eu însumi dintr-o familie de imigranți, știu foarte bine că atunci când am ajuns în Regatul Unit nu eram doriți, nu eram bineveniți, dar mă gândesc la cât de importantă este contribuția imigranților în Europa și nu numai, pe plan economic și pe plan social. Vă mulțumesc. Uh, now we, we turn to the next... Mulțumesc, Michael. Doriți să interveniți? Mulțumesc, domnule raportor, că nu mai interveniți. Apreciez acest fapt pentru că va trebui să ne grădim puțin. Bun, trecem acum la punctul următor. E vorba de punctul 22, hotărârea Curții de Justiție, Marea Cameră din 5 septembrie 2012, privind codul frontierelor Schengen. Această discuție a început în 2010, în momentul în care am primit o decizie referitor la modul în care sunt supravegheate frontierele. La momentul respectiv, plenara a votat împotriva acestui text, însă nu s-a ajuns la majoritate a, uh, a, uh, uh, absolut așa cum era necesar și acest text a fost înaintat către uh, Curtea Europeană de Justiție. E vorba de comitologie și e vorba de modificarea anumitor părți importante din uh, legislația europeană adoptată în, comito- în uh, codecizie. Hotărârea curții din 5 septembrie a urmat avizul mm, procurorului și noua legislație este astfel uh, adoptată. Acum am să dau cuvântul mai întâi serviciului juridic, domnul Din, pentru a ne prezenta conținutul acestei hotărâri, după care am să rog comisia să ne spună cum anume vor acționa de acum încolo ca urmare a acestei hotărâri. Și apoi uh, colegii care doresc să ia cuvântul vor avea ocazia să facă acest lucru. Mai întâi, serviciul juridic. Vă rog. Thank you, Chairman, for this introduction. Um, Mulțumesc, doamna președinte, pentru această prezentare. Am să las deoparte prezentarea pe care o prevăzusem eu inițial și am să trec direct la conținut. Curtea a fost solicitată să ia o hotărâre pentru două aspecte. Mai întâi, admisibilitatea Așa cum s-a spus, în plenar a existat o majoritate a membrilor care a votat împotriva proiectului uh, de decizie, dar era nevoie de majoritate absolută pentru a putea bloca această decizie și această majoritate absolută nu a fost obținută și astfel măsura a fost, deci, adoptată. Consiliul a spus în fața curții, că în vedere că Parlamentul ar fi putut împiedica adoptarea deciziei pe motivul că acest lucru depășește uh, competențele de implementare prevăzute, uh, și că nu a făcut acest lucru, atunci Parlamentul poate să uh, in, uh, ajungă în fața curții pentru exact aceleași motive. Mai mult decât atât. Curtea a hotărât că această acțiune putea fi admisibilă și că uh, acțiunea care rămâne la îndemâna Parlamentului European nu reprezintă o condiție referitor la decizia luată la momentul respectiv de către Comisie. Faptul că Parlamentul European a avut posibilitatea de a se opune adoptării acestei decizii, asta nu însemna că limitează sau exclude dreptul său de a apela la Curtea de Justiție. Cu alte cuvinte, uh, Uh, controlul din partea Parlamentului European nu poate fi un substitut față de uh, avizul uh, serviciului juridic. Deci, Curtea a declarat această acțiune ca fiind admisibilă. Al doilea aspect, Curtea trebuia să clarifice dacă această decizie putea fi adaptată pe baza măsurilor de implementare prevăzute în codul Schengen. Acestea prevăd anumite măsuri suplimentare pentru autoritățile care se ocupă cu supravegherea frontierelor și în regulile de procedură există monitorizare doar pentru elementele neesențiale care pot fi a, uh, a, uh, adoptate în ceea ce vrește a, uh, competențele de implementare. Parlamentul a afirmat că aceste elemente erau esențiale și deci în consecință nu puteau fi acceptate decât prin legislație, adoptate că prin, decât prin legislație. Curtea a hotărât mai întâi că prevederile care necesitau o acțiune politică, având în vedere intențiile legiuitorului, acestea nu pot fi uh, acte delegate, nu pot fi delegate cu aceste competențe. Și ceea ce este esențial sau neesențial nu este în întregime la discreția legiuitorului de a hotărâ ceea ce este esențial sau neesențial trebuie să se bazeze, determinarea acestor aspecte trebuie să se da- bazeze pe fapte concrete, uh, obiective și trebuie să se țină seama de particularitățile și caracteristicile domeniului respectiv. Curtea a examinat, deci, sfera de aplicare și sensul articolului 12 din codul de uh, supraveghere a frontierelor Schengen. Și Articolul fixează în mod clar care este scopul acestei supravegheri, în termeni foarte largi. Uh, nu putem să luăm măsuri împotriva anumitor persoane în numele luptei împotriva unui, unui trafic la frontiere, măsuri care să nu fie uh, întemeiate. Însă definiția este foarte abstractă, abstractă în ceea ce privește rolul și funcția vameșilor și uh, grănicerilor. În anexa deciziei se fixează un număr de măsuri specifice pe care grănicerii le pot uh, implementa în ceea ce privește persoanele care se află, spre exemplu, la bordul anumitor nave. Anumite persoane uh, pot fi, deci, controlate chiar și la bordul acestor nave. Dar, mai mult decât atât, există și măsuri care permit ca aceste persoane, ca anumite persoane să fie interceptate, poate chiar salvate pe mare. Faptul că se um, acordă grănicerilor atât de multe competențe, având în vedere uh, responsabilitatea politică, asta înseamnă că avem un conflict de interese, pentru că sistemul de evaluare este diferit ori, alegerile politice care sunt făcute sunt făcute pentru toate statele membre și condițiile de a exercita astfel de competențe sunt foarte diverse de la un stat membru la altul. Mai mult decât atât, și chiar și mai important, e vorba de drepturile fundamentale ale persoanelor implicate, care ar putea să fie puse sub semnul întrebării până la un moment dat. Uh, legiuitorul în Uniunea Europeană trebuie să se aplece asupra acestui dosar și atunci curtea a dat dreptate avocatului general și anume că aceste elemente esențiale sau neesențiale pot fi adoptate doar de către legiuitor. Și a refuzat argumentele Consiliului și anume că uh, ghidul de bune practici al codului de uh, supraveghere a frontierelor Schengen nu conținea astfel de uh, uh, măsuri. Curtea, în consecință, a răspuns la toate întrebările ce au fost uh, afect, a, adresate. Până la intrarea în vigoare, într-un termen rezonabil, noile prevederi vor înlocui vechile prevederi și comisia trebuie să-și adapte textele în funcție de jurisprudența emisă de către curte. Mai mult decât atât, hotărârea ne va permite să avem linii directoare foarte importante pentru a ști cum anume vom aplica articolul 290 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene și anume referitor la actele delegate. E un concept deosebit de important, care este cu atât mai important cu cât e vorba de elemente esențiale sau neesențiale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum să rog pe domnul Nielsen din partea comisiei să ne prezinte punctul lor de vedere, cum doresc să acționeze pe viitor. Mulțumesc, doamna președinte. Din punctul nostru de vedere, ce putem spune este că suntem în plină analiză și dezbatere a hotărârii, care a intervenit doar acum două săptămâni. Așa că va trebui mai întâi să analizăm lucrurile, să notăm faptul că s-a notat că um, Curtea a dat dreptate Parlamentului în ceea ce privește argumentele sale referitor la intrarea în vigoare a acestui, uh, acestei hotărâri Uh, deci vom avea o siguranță juridică sporită pe viitor, în următoarea perioadă. Va trebui să analizăm în detaliu această hotărâre, să vedem exact cum aceasta poate fi interpretată în cezuri și de aplicare, ce înseamnă, care vor fi consecințele pe viitor. Cu siguranță, este mai mult decât foarte clar că această decizie conține anumite elemente foarte complexe care se leagă de drepturile fundamentale, de măsurile care pot fi luate sau nu pot fi luate în ceea ce privește apele internaționale, în ceea ce privește anumite embarcațiuni și așa mai departe. Uh, de asemenea, obiectivul acestei decizii este unul foarte important pentru că vrem să păstrăm un grad înalt de eficacitate în cadrul unor astfel de operațiuni și, anumite, și a unor astfel de intervenții. În același timp dorim să protejăm drepturile fundamentale ale migranților Uh, la frontiere. Deci, în concluzie, vom încerca să facem analiza cât mai rapid cu putință și, evident, acum rămâne la dispoziția dumneavoastră să ascultăm toate punctele de vedere ce vor fi exprimate în cadrul Comisiei dumneavoastră Libe. Mr. Nielsen? Mulțumesc, domnule Nielsen. Și acum, colegii, cine dorește să intervină? Domnul Busuțin. Yes, thank you, uh, Madam Chair. I wish to start by, once again, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să felicit mai întâi Serviciul Legal uh, și Serviciul Juridic al Parlamentului European pentru că ne-a uh, oferit uh, consultanță foarte corect pe această problemă. Serviciul juridic a fost cel care ne-a oferit consultanța juridică și pe baza acestei aviz, uh, această comisie a luat decizia de a continua cu acest caz în fața curții. Este o ușurare să vedem că Parlamentul European a avut dreptate și că această comisie a avut dreptate în ceea ce privește legalitatea deciziei acesteia din partea Consiliului, care a fost uh, acum anulată. Aș fi așteptat probabil să fim informați mai mult cu privire la ceea ce dorește acum Comisia să facă. Avem o decizie a Consiliului care a fost anulată, chiar dacă efectele sale legale au fost momentan menținute până când e înlocuită această hotărâre. Aș vrea să știu, deci, care este poziția politică a Comisiei, cum intenționează să modifice această decizie și care este calendarul pe care vrea Comisia să-l uh, folosească pentru ca să poată să ofere o altă propunere, una corectă, care să fie bazată de data aceasta cu adevărat pe codecizie. Vreau să rog Comisia să fie, dacă se poate, mai specifică și dacă nu poate fi specifică astăzi, să ne spună când va veni către noi pentru a ne da mai multe informații precise despre intențiile sale în această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Cashman, care a fost uh, raportor, va lua cuvântul acum. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Eu nu sunt neapărat de acord cu euforia, dacă îmi permiteți, uh, domnului Busutil, uh, pentru că dacă am fi urmat uh, calea pe care o dorea Parlamentul în martie 2010, atunci această decizie nu ar fi fost luată, iar nu, acum nu ar mai fi fost salvați oameni uh, în larg, la fel de eficient și în conformitate cu Convenția Maritimă. Ei au fost uh, tocmai salvați după ce s-a luat această decizie. În acel moment eram raportor și am spus că Comisia Europeană și-a depășit puterile, limitele. Colegul meu, colega mea Maggie Dean a acceptat atunci opinia, avizul serviciului juridic și anume că, de fapt, Consiliul hotărâse să folosească un temei juridic greșit. Mă bucur că mi s-a dat dreptate de către avocatul general și după aceea în final de către hotărârea, hotărârea curții. Aceste prevederi erau necesare și trebuie să fie menținute și nu ar trebui să purtăm bătălii uh, legale în timp ce migranții se neacă în larg. Aceasta este părerea mea. Grupul meu a votat în Parlament pentru menținerea acestei decizii, acestei hotărâri, pentru că considerăm că argumentele legale și deciziile și detaliile legale pot fi reglementate după aceea și mă bucur că aceasta a fost hotărârea. Sunt la fel de bucuros să spun că după ce curtea și-a dat sentința, este destul de evident că noi, până la intrarea în vigoare a unor noi reguli, cu aceste reguli vechi, aceasta dă Comisiei și Consiliului exact luxul de a avea timpul de a veni cu o altă propunere care să se poată apoi bucura de o susținere largă în Parlamentul European. Mă bucur că Negedin și alții sunt bucuroși în Parlament că punctul 3 din decizie cere Consiliului Uniunii Europene să plătească costurile pentru această eroare. Eu personal mă simt uh, acum răzbunat și cred că și grupul meu se simte răzbunat. Mulțumesc, domnule Cashman, și acum are cuvântul doamna Keller. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus înainte, aș vrea doar să adaug câteva întrebări pe care le vreau adresate comisiei. Mai ales problema calendarului este una esențială. Curtea a spus că trebuie să se facă o propunere într-un uh, într-o perioadă de timp rezonabilă. Întrebarea mea către dumneavoastră este când veți oferi această nouă propunere. Au trecut deja două săptămâni de la sentință și sigur că aceasta nu este destul pentru a putea întocmi o nouă propunere, dar poate destul ca să vă puteți gândi ce urmează după aceea. Și poate puteți să ne spuneți ce lecții veți învăța din uh, propunerea veche. Mulțumesc! Aș vrea să știu din partea comisiei, de asemenea și ce consecințe credeți că va avea aceasta pentru Eurosur și pentru um, salvarea de vieți în larg? Și ce concluzie stras, deci, din ceea ce s-a întâmplat? Ar fi foarte interesant pentru noi să știm acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum înapoi Comisiei. Vă rog. Thank you. Well, I'm afraid I... Mulțumesc. Îmi pare rău, dar nu pot să dau răspunsuri precise la aceste întrebări cât se poate de pertinente, dar uh, nu am mai multe precizări pentru dumneavoastră în prezent. La comisie vom încerca să tragem învățăminte din uh, ce s-a întâmplat uh, până acum, practic de când această aplicație este operațională de 2 ani, 2 ani și jumătate. Oricum, noi nu putem numai după câteva săptămâni să spunem noua decizie va arăta așa sau altfel. V-am mai spus că noi trebuie acum să ascultăm ce au de spus toate părțile interesate, Comisia Libe, dar și uh, Comisia, uh, um, mă scuzați, Agenția Frontex și statele membre. Deci avem de organizat multe interviuri, de văzut exact ce trebuie să modificăm, deci este nevoie de ceva timp. Vom încerca să revenim cu un uh, calendar și dacă există aici juriști, uh, avocați care știu să-mi spună care, este un calendar rezonabil, uh, îi ascult cu mare plăcere. Mulțumesc, doamnă Nilsson. Doamnă Keller, doreați să luați din nou cuvântul? Da, exact aceasta era întrebarea mea pentru Curtea Europeană de Justiție. Dacă Comisia nu poate să ne spună exact de cât timp au nevoie, atunci, din partea curții, care ar putea să fie o perioadă de timp rezonabilă? Mulțumim, doamnă Din. Nu am un răspuns la această întrebare dar au mai fost precedente și pot să revin spre dumneavoastră și să vă spun ce a hotărât curtea în alte uh, situații. Domnul Cashman? Doamnă președinte, nimic nu poate să împiedice Parlamentul din a-și fixa propriul calendar, unul care îi se pare rezonabil. Eu am crezut că având în vedere faptul că, mai ales pe timpul verii, oamenii tind să uh, um, navigheze pe Mediterană și de multe ori din cauza faptului că bărcile uh, um, sunt în stare proastă, um, riscă să se înece, Înainte de vară, cred că am avea nevoie de o actualizare a acestui text. Mulțumesc, domnule Cashman. Acum mă uit dacă raportorul pentru următorul punct de pe ordinea de zi este în sală. Ni s-a spus că va sosi, deci uh, nu vă dau neapărat o pauză, dar uh, vom face o scurtă întrerupere în așteptarea dumnea ei. Și apoi mai avem încă două puncte pe ordinea de zi din această după amiază. She's already coming. Thank you, Monica. You have to know that it's a very interesting situation because we have a report here which got 459 amendments tabled. So I Îți mulțumesc, Monica. La raportul tău s-au depus 459 de amendamente. Îmi pare chiar rău pentru ea, pentru că are de a face cu uh, 459 de amendamente. E vorba despre examinarea amendamentelor uh, astăzi la raportul pe tema situației drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană pentru perioada 2010-2011 și așa cum am mai spus, foarte multe amendamente au fost depuse, dau cuvântul doamnei Benova. Mulțumesc, doamnă președinte, am să-mi vorbesc limba maternă, dacă îmi permiteți. Vážené kolegyne a kolegovia, ďakujem všetkým veľmi... Mulțumesc! Bună ziua, dragi colegi! și vă mulțumesc și pentru tot interesul pe care l-ați manifestat, uh, dovadă și numărul mare de amendamente care abordează multe aspecte diferite. Acum calendarul a fost modificat, ceea ce uh, ne va permite tuturor să ne pregătim uh, bine pentru votul final. Înainte de a vă spune mai multe despre conținut, aș vrea să vă povestesc ce s-a întâmplat la uh, plenara din această lună. Știți că doamna comisar Reding a făcut o propunere care mi s-a părut foarte importantă și raportul meu își dorește să reflecteze acest lucru și multe din amendamente merg în această direcție și anume că sistemele de justiție din cele 27 de state membre ar trebui să fie evaluate. Ar trebui să avem această tabelă de punctaj care să evalueze statul de drept din statele UE. Mâine o să am în schimb de vederi cu doamna vicepreședinte Reding și am să o întreb cum are de gând să pună cu adevărat în aplicare acest sistem de evaluare. Și cred că uh, am putea să avem acum amendamente și pe această temă a acestei tabele de punctaj pentru evaluarea sistemelor juridice. Parlamentul European are un rol major de jucat în această nouă inițiativă, în aplicarea ei. Acum, ca să, salu- um, să comentez amendamentele primite, multe amendamente uh, se aplică preambulului uh, pentru a reafirma principiile europene, uh, am primit de asemenea amendamente în ce privește recomandările, propuneri cât se poate de concrete pentru a oferi garanții de coerență între propunerea legislativă a Comisiei Europene și Cartea Euro Europeană a Drepturilor Fundamentale. De asemenea, existau colegi care cereau redactarea unui raport anual uh, cu privire la drepturile fundamentale în Europa. De asemenea, se stipulează faptul că Comisia Europeană ar trebui să joace un rol mult mai pregnant în ce privește protecția drepturilor fundamentale. Noi trebuie să ne asigurăm că statele membre se respectă cu adevărat drepturile fundamentale. Mai sunt și propuneri care doresc să existe o mai bună cooperare între instituțiile europene și organizațiile uh, internaționale de profil alte amendamente fac trimitere la cadrul financiar multianual și la resursele disponibile. Oricum, eu am încercat să țin cont de cât mai multe amendamente în propunerea de amendamente de compromis. Mai sunt amendamente și cu privire la lupta împotriva discriminării la uh, romi, la egalitatea de șanse, uh, la drepturile persoanelor cu dizabilități, la drepturile persoanelor uh, uh LGTB. Eu sunt recunoscătoare și pentru amendamentele care adresau critici, pentru că uh, au fost o contribuție binevenită la raportul meu. Alte amendamente se doreau uh, o repetare a principiilor din rezoluțiile recent adoptate rezoluția pe tema uh, romilor, pe tema uh, persoanelor LGBT și așa mai departe. Multe alte amendamente despre refugiați și imigranți. Acestea ilustrează îngrijorarea colegilor și frustrarea lor care își dau seama că există multe probleme care uh, au derivat din uh, uh, punerea în aplicare um, timpurie a uh, unei anumite părți a pachetului azil. Acum, în ce privește protecția datelor, eu cred că ar trebui să ne armonizăm munca cu cea depusă de alți colegi care se ocupă de acest raport. Nu are sens acum să intru acum în amănunte, uh, să vă vorbesc despre fiecare capitol din raport, Pot însă să vă asigur de faptul că amendamentele dumneavoastră au fost citite cu toată atenția și pe multe dintre ele le-am inclus în amendamentele de compromis pe care le-am redactat. Voi continua discuțiile cu raportorii din umbră ca să ajungem la un rezultat final de calitate și profit de această ocazie pentru a vă mulțumi tuturor pentru buna cooperare și vreau să mulțumesc în mod deosebit raportorilor din umbră pentru că am putut întotdeauna să mă bazez pe dumnealor, așa încât am ajuns la uh, un raport, cred eu, bun și echilibrat. Now it's the turn. Mulțumesc foarte mult! Și acum urmează să intervină colegii. Domnul Cașman mai întâi. Mulțumesc, doamna președinte. V-am promis mai devreme că am să fiu succint, așa că acum am să fiu și mai succint. Vreau să-i mulțumesc Monicăi pentru munca extraordinară pe care a depus-o și pentru modul coerent în care a analizat uh, felul în care sunt respectate drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Și mai ales aș dori să-i mulțumesc pentru faptul că subliniază un aspect de multe ori uitat. E vorba de minoritățile minoritățile LGTB, gay și lesbiene. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. În calitate de raportor din umbră din partea PPE, vreau să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, așa cum am spus și în uh, dezbaterile precedente. Este un proiect de raport foarte bun și am foarte multă simpatie pentru modul în care dumneavoastră ați abordat toate aceste subiecte. Subiectele acestea sunt preluate de mulți alți colegi, deci există o posibilitate de compromis de, uh, și cu siguranță că vom reuși să găsim aceste Uh, posibilități de compromis. Apreciez mai ales amendamentele referitor la drepturile copiilor, drepturile anumitor minorități și cred că pe durata ședințelor noastre ca raportor din umbră am încercat cu toți întotdeauna să găsim cele mai bune soluții. Am avut schimburi de opinii foarte interesante și am reușit să ascultăm argumentele tuturor. Bun, acum vom continua. Doamna Zdanoca. I came just. doamna președinte. De bea de-abia am ajuns în sală. Dați-mi voie să mă, să mă așez pe scaun. Îmi cer scuze, Monica, îmi cer scuze tuturor pentru faptul că nu v-am auzit încă de la bun început ce ați spus. Eu am speranța că săptămâna viitoare, cu ocazia ședinței raportorilor din umbră, o să reușim să ajungem la amendamente de compromis, am în vedere că multe amendamente au fost astfel înaintate și evident mă refer aici la anumite amendamente. Și asta evident că există poziții diferite în funcție de grupurile politice care sunt diferite. Acum, în ceea ce privește amendamentele care au fost înaintate de către mine și colegi în numele verzilor. De altfel, repetăm o poziție pe care am exprimat-o deja în rapoartele precedente, și anume, mai întâi e vorba de o situație în care nu toate statele membre beneficiază de aceste instrumente pentru drepturile omului, Convenția Cadru din partea Consiliului Europei, în ceea ce privește protecția minorităților naționale regiurile, Carta Limbilor Regionale și așa mai departe. Așa că trebuie să cerem încă o dată statelor membre care nu au făcut acest lucru să le ratifice și să se alăture acestor convenții fără niciun fel de restricții și fără niciun fel de limitări. Dacă există astfel de restricții și astfel de, știu eu, rezerve exprimate, acestea ar trebui să fie retrase în așa fel încât să putem respecta pe deplin aceste prevederi. Aici e vorba mai degrabă de un amendament la aliniatul 17 și dacă nu mă șel și în altă parte în text. Eu sunt raportor și mâine vom discuta despre cadrul financiar multianual și sumele acordate Agenției pentru Drepturi Fundamentale și evident că în acest raport trebuie să subliniem faptul că regulamentul de funcționare pentru o agenție trebuie să se bazeze pe anumite principii. Să extindem scopul mandatului acestei agenții pentru drepturi fundamentale și să includem și o misiune de monitorizare. Știm care sunt propunerile Comisiei pentru a extinde un astfel de mandat pentru agenție și știm că această propunere nu a fost acceptată de către Consiliu. Așa că lansez un apel. Cu atât mai mult cu cât anumite state membre, în momentul în care s-a discutat aceste subiecte în Consiliu, acestea și-au exprimat intenția de a considera protecția minorităților ca fiind un subiect important, însă până la urmă nu am reușit să găsim la Consiliu sprijinul necesar. Așa că intențiile sunt ce sunt, însă e vorba de un subiect important, e vorba de drepturi fundamentale și mandatul acestei agenții trebuie să fie extins și nu uh, limitat. De asemenea, Mai avem încă o problemă nerezolvată în trei state membre. E vorba de țara mea, Estonia și Slovenia. E vorba de rezultatul concret al unei dizolvări a unor state federale și în consecință Știți că cetățenii ruși, de fapt, sunt considerați a fi non-cetățeni cam peste tot în aceste țări. Și mai mult de jumătate din aceste persoane sunt persoane care, de fapt, s-au născut în țara noastră, care uh, nu au niciun fel de drepturi. Nu pot participa la alegeri, nu se pot prezenta la alegeri, nu pot avea posturi în administrație și așa mai departe. Și există foarte, foarte, o listă întreagă de 80 de diferențe uh, despre modul în care sunt tratate aceste persoane. Apoi, în ceea ce privește protecția consulară în momentul în care aceste persoane se află în străinătate, aceste persoane sunt acoperite de către protecția oferită de ambasadele noastre în străinătate, dar dacă în țara respectivă, în străinătate, nu există o ambasadă, atunci ce se va întâmpla? Am discutat acest lucru cu doamna Edith Bauer în ceea ce privește raportul său. Am încercat să aducem subiectul la, în discuție la Consiliu. cetățenii aceștia merită ca drepturile lor să fie respectate și să, dacă au vreo problemă, problemele să fie rezolvate de către ambasade. Vreau doar să subliniez situația în care se află aceste persoane, de fapt fără stat, care să le protejeze și în raportul meu mă refer la aceste aspecte. Doresc să o felicit încă o dată pe Monica și vreau să-i urez mult succes în acest dosar pe viitor, care e un dosar foarte complicat. Noi vom colabora. Mulțumesc, doamna Zdanoca, și acum dau cuvântul din nou doamnei raportor. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc pentru toate afirmațiile pe care le-ați făcut. Permiteți-mi, vă rog, să mai subliniez încă o dată că acest raport se referă la o paletă foarte largă a drepturilor fundamentale, iar la discuția de mâine împreună cu doamna Reding voi putea să vorbesc despre unele din aceste aspecte. M-ar bucura foarte mult dacă am putea să concepem un raport care să țină cont de toate fa- fațetele drepturilor fundamentale în Europa. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune președinta doamna Benova, mulțumesc uh, pentru un raport. Votul va avea loc uh, în timpul reuniunii libe din 10-11 octombrie. Și acum Va trebui să facem o pauză scurtă, pentru că nu văd nici raportorul, nici raportorul din umbră de la următorul uh, raport. Uh, Am calculat mai mult timp pentru această dezbatere, va trebui să continuăm la 17.30. 17.30. Uh, with the debate under point 19. La punctul 19. Ne vedem atunci. Okay. After a short break, the next point on our agenda. Under... Am terminat pauza și acum trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, clauzele de apărare reciprocă și de solidaritate ale UE, dimensiuni politice și operaționale, raportor pentru aviz este domnul Busuțil, Sed dorește să facă un raport din proprie inițiativă cu privire la același subiect, uh, apărarea reciprocă și de solidaritate. Aceste două opțiuni au fost introduse în uh, tratatul de la Lisabona, dar în continuare implementarea lor rămâne să fie definită rămâne de definit. Mai ales clauza de solidaritate este foarte relevantă pentru comisia noastră. Libe își va da avizul față de acest raport de inițiativă, iar raportorul este, după cum spuneam, domnul Busutil. Și o să-i dau cuvântul mai întâi dumnealui, iar apoi voi deschide dezbaterile. Mulțumesc, domnule Busutil, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, să încep cu calendarul acestui aviz pentru că este extrem de pertinent. Pentru că aceasta va determina dacă în final vom avea sau nu un aviz. Pentru ca noi să putem uh, da un aviz către AFE așa încât să poată să fie considerat, nu avem decât o singură opțiune și anume să continuăm cu acest aviz pentru a ajunge la un uh, rezultat cât se poate de repede în varianta engleză unic și să Uh, votăm asupra acestei uh, aviz pe 11 octombrie. Este singura opțiune pe care o avem. Știu că aceasta înseamnă un stres și o presiune foarte mare asupra colegilor, dar, din păcate, calendarul de la AFET este cum este și, deci, dacă nu ținem strâns de acest calendar, nu o să avem, nu are niciun sens să avem vreun aviz în general. Deci întrebarea este ori acționăm repede și lăsăm textul doar în engleză sau nu avem niciun aviz pe acest subiect. După ce am spus acestea, mă refer, bineînțeles, mă adresez colegilor și rugându-i să accepte aceste constrângeri mai degrabă decât să nu avem niciun aviz. Și acum voi trece la chestiunile de conținut. În primul rând, despre ce este vorba în acest aviz. Clauza de solidaritate, după cum știu probabil toți colegii, datează din, din tratatul de la Lisabona, articolul 122, și introduce obligația legală pentru fiecare din statele membre de a se ajuta reciproc atunci când unul dintre ele este în dificultate majoră. E vorba aici de atacuri teroriste sau de dezastre naturale sau cauzate de om. Acest articol din tratat, care este un articol nou, permite pentru prima dată statelor membre să se întrajute. Acesta este o solidaritate obligatorie, deci trebuie să se ajute unul pe celălalt. Pentru că se prevede legal prin tratat acest lucru. Pentru ca acest articol din tratat să aibă și consecințe concrete, Comisia propune, face o propunere legislativă pentru ca să ne ajute să întocmim o lege pe acest uh, domeniu. Aș dori să mă concentrez de aceea pe anumite puncte, dar bineînțeles că apreciez orice feedback de la colegi pe care aceștia doresc să-l uh, transmită chiar acum. Oricum, voi ține legătura cu raportorii din umbră după prezentarea de astăzi chiar. Ceea ce vreau eu să propun este să introducem următoarele puncte în acest aviz. În primul rând, să punem în comun eforturile și resursele din toate statele membre. Știm cu toții că statele membre astăzi sunt răspund, răspunzătoare singure pentru gestiunea crizelor pe teritoriul propriu. Totuși, în continuare, dezastrele, catastrofele sunt transfrontaliere și pot de multe ori implica mai mult decât un stat membru. Trebuie să ne asigurăm, deci, că în astfel de cazuri există suficiente resurse și eforturi pentru ca să se poată rezolva situația. Trebuie deci să ne asigurăm că articolul 222 permite punerea în comună a eforturilor și a resurselor și cred că acest lucru trebuie într-adevăr rezolvat. În al doilea rând, aș propune să vorbim despre coordonarea tuturor instrumentelor Uniunii Europene în materie. Uniunea Europeană are deja o sferă bună de instrumente care poate fi uh, pusă în aplicare în cazul unor atacuri teroriste sau în cazul dezastrelor naturale sau cauzate de om. Am uh, în minte mai multe agenții, Europol, Frontex, Eurojust, dar și uh, reacția rapidă la criza SAE, care este de asemenea un instrument important. Aceste instrumente există deja pentru ca să ne asigurăm tocmai că mandatul lor este de asemenea disponibil atunci când uh, se declanșează necesitatea de a folosi clauza de solidaritate. În același timp, însă, nu trebuie să existe paralelisme între instrumentele existente. Și n-ar trebui, deci, să avem două instrumente care fac același lucru. Aș sugera și să vorbim despre când ar trebui această clauză să se declanșeze. Fie că trebuie să se declanșeze imediat sau atunci când un stat membru simte că este depășit de ce se întâmplă și care ar fi definiția lui depășit în acest caz. Cred deci că ar trebui să ne gândim la activarea clauzei și mecanismului și deci la momentul când aceasta ar trebui să fie activată, fie doar în situații transfrontaliere. Eu cred că nu este cazul, cred că ar fi mai bine să fie declanșată și în alte situații. Bineînțeles că vorbim de ceva extrem de grav. Another point I wish to raise relates to uh, the un alt punct la care aș vrea să mă refer este felul în care cât, uh, cât de proactiv ar trebui să folosim articolul 222 și dacă acesta trebuie să doar să declanșeze reacții, ci și acțiuni. Cred că comisia nu trebuie să fie pregătită să răspundă doar la un atac sau la o catastrofă, ci ar trebui să conțină și măsuri de prevenire măsuri de cooperare în domeniul prevenirii pentru ca aceste dezastre să nu se întâmple. Cred că legătura dintre clauza de solidaritate și strategia de solidaritate, care ține, de exemplu, tot de acte de terorism, trebuie să fie foarte bună. În final, dar tot la fel de important, este faptul că dacă acest articol acoperă urgențe care se referă la gestiunea fluxurilor migratorii. După cum știți, se pot crea situații care nu se pot neapărat defini ca fiind catastrofe, dar care pot crea dificultăți puternice pentru anumite țări. De exemplu, anul trecut, 15.000 de oameni au, uh, au ajuns cu bărcile pe insula Lampedusa acesta a fost într-adevăr o situație de urgență. Am încercat să mă formulez foarte pe scurt lucrurile. Cred că mai bine mă opresc aici. Aș fi foarte bucuros să aud ce au colegii de zis despre aceasta și poate pot să vin înapoi, să revin la dumneavoastră cu concluzii. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Wikström are cuvânt. Thank you very much foarte mult. Eu am fost recent numită raportor din umbră pe acest dosar, așa că nu pot decât să vă spun cât de încântată sunt să urmăresc acest dosar îndeaproape și să colaborez cu raportorul pe această temă, având în vedere că există atât de multe domenii în care există o lipsă de încredere uh, și o lipsă de solidaritate și acest lucru reprezintă o adevărată rădăcină pentru criza cu care ne confruntăm în diferite state membre și la nivel european, e bine, având în vedere toate acestea, trebuie să subliniem acest aspect și anume că solidaritatea trebuie să aibă un sens. Sunt foarte, foarte multe lucruri în tratatul de Lisabona care sunt bune și utile, doar ar fi bune și utile dacă ar fi și implementate corect și articolul referitor la clauza de asistență uh, reciprocă și apărare reciprocă și solidaritate nu este pe deplin uh, aplicată și regretăm acest lucru și așteptăm cu nerăbdare ca grupul de lucru care a fost instituit să lucreze pe această temă și să propună schimbări. În ceea ce privește gradul de risc, așa cum a spus domnul raportor Adinal, trebuie să, con- să conlucrăm, să facem față situațiilor de criză și de dezastru și trebuie să vedem cum anume statele membre vor fi afectate de acest text pot exista catastrofe care au fost provocate de mâna omului sau catastrofe pur și simplu naturale și dacă putem să reacționăm atunci, acest lucru ar fi în interesul tuturor statelor membre, să putem face față la aceste evenimente împreună, cu atât mai mult cu cât în anumite situații un singur stat membru nu s-ar descurca singur. Apoi, de altă, altă ori, există și crize transfrontiere, uh, transfrontaliere uh, și atunci trebuie să fim în măsură să colaborăm pentru a face față. Așa că sunt convinsă că există foarte multe domenii care pot fi astfel rezolvate în diferite state membre. Trebuie să găsim o, o, o cale sistematică de a împărtăși bunele practici și să avem un schimb de expertiză și de experiență. Uh, și asta vom face pe viitor. După cum am spus, doar recent am fost numită ca raportor din umbră pe această temă, așa că aștept cu nerăbdare să putem colabora pe acest dosar. Și aștept cu nerăbdare o cooperare deplină pe acest dosar. Iar contribuția în ce privește Comisia AFET, și anume cum putem să întărim clauza de solidaritate, vorba de articolul 22, știu că în practică acest lucru reprezintă o adevărată provocare pentru Comisia noastră. Din punctul meu de vedere, aș dori să vă spun că m-aș referi și la cele spuse de domnul Busutil. Și anume că da, ă, putem să ne grăbim, putem să încercăm să accelerăm cadența pentru acest dosar, așa că aștept cu nerăbdare să conlucrăm. Mulțumesc, Cecilia, și acum ă, domnul, doamna Lambert. Mulțumesc foarte mult! Uh, nu aș mai avea prea multe de adăugat, doar referitor la calendar. Uh, da, de ce nu să nu putem continua să lucrăm în engleză? Foarte bine. Ar fi poate mai simplu, mai preferabil, ce puțin din punctul meu de vedere. Salut cele spuse de domnul Busutil și am senzația că, într-adevăr, s-a referit la aspecte foarte importante în acest dosar. Aș dori doar să menționez două lucruri în ceea ce privește răspunsurile pe care le putem găsi la anumite situații care trebuie să fie niște răspunsuri proporționate. Ar trebui să știm exact care este sfera de acoperire, cum o definim, cum o delimităm, indiferent care ar fi evenimentul care apare și, care, și ce înseamnă, de fapt, răspunsul proporționat. Uh, care este definiția? Pentru că atunci când discutăm, spre exemplu, știu eu despre domenii cum ar fi terorismul, lupta împotriva terorismului, vrem ca și răspunsul să fie numai proporțional, dar și eficient. Deci, poate că situația se poate înrăuți, răutăți dacă nu avem un răspuns eficient. Apoi, un alt aspect la care doream să mă refer este gradul de răspundere ce revine fiecăruia. Aici e vorba de diferite organizații care intervin, așa că trebuie să fim foarte clar. Cine e responsabil de ce anume? în ceea ce vrește, spre exemplu, gestionarea întregului dosar, a întregului sistem. Noi am avut câteva ocazii în care am putut să ne dăm seama, anumite incidente, să zic așa, în care am putut să ne dăm seama că poate nu a existat un răspuns prea coerent. Spre exemplu, fluxurile migratorii. Nu s-a știut prea clar cine e responsabil de ce anume. Uh, Notez de asemenea faptul că articolul referitor la solidaritate se referă și la protecția instituțiilor democratice, în cazul în care ar exista, știu eu, un atac terorist. Așa că ar fi poate util pentru noi să specificăm exact la ce anume ne referim, ce, despre ce e vorba, cam cum ar arăta o astfel de protecție. și eventual am putea să facem poate legătura și cu anumite atacuri uh, cibernetice împotriva instituțiilor democratice. Așa că aștept cu nerăbdare colaborarea noastră pe această temă, chiar și în ciuda unui, uh, unei agente foarte strânse și foarte scurte, un calendar foarte strâns. Sper că vom reuși să clarificăm lucrurile și că vom reuși să găsim uh, răspunsuri în ceea ce privește solidaritatea și apărarea reciprocă. Știm că ne-am referit deja la solidaritate în trecut și poate că în trecut uh, rezultatul nu a fost prea încurajator. Așa că acum ar trebui poate să ne aplicăm și mai mult pe acest dosar și să găsim răspunsul potrivit. Mulțumesc! Mulțumesc, Jane, și am în vedere că nu mai sunt și alte intervenții. Aș vrea să știu dacă mai dorește cineva eventual să mă adauge ceva. Domnul Busutil. Da, doamna președinte, mulțumesc decât să vă spun, ce pot să vă spun decât că sunt foarte mândru în momentul în care văd rapelul european uh, care flutură deasupra acțiunilor umanitare uh, care aduc uh, un răspuns și o alinare în zonele în care a existat un dezastru. Cetățenii nu vor doar uh, să dăm dovadă de solidaritate atunci când există doar situații, eu știu, de un dezastru natural, catastrofă naturală, ci pot fi mândri și în momentul în care noi ajutăm alte persoane să facă față unor astfel de situații disperate. Așa că sper că vom înainta pe acest dosar, pentru că acest dosar ne va da instrumentul legislativ necesar în așa fel încât prevederile tratatului să fie aplicate în practică. Doresc să mulțumesc și colegilor pentru reacțiile lor în această dezbatere, în stadiul actual al dezbaterii pe marginea acestui dosar, așa că uh, am speranța că vom continua așa cum am propus inițial în versiunea în engleză, având în vedere că avem un calendar foarte strâns Termenul pentru depunerea amendamentelor este foarte strâns de asemenea, având în vedere că vom vota pe uh, 11 octombrie în Comisia Libe și înainte de asta ar trebui să fie o măsură deja săptămâna viitoare, uh, până săptămâna viitoare, să pot să înaintez uh, proiectul de aviz colegilor și să sperăm după ce am discutat cu secretariatul pe această temă, putem spera că vom avea un termen de depunere a amendamentelor până pe 3 octombrie. Timp suficient pentru colegi pentru ca ei să poată să-și înainteze amendamentele. Dar așa cum am spus mai devreme, voi fi în contact direct cu cu raportorii din umbră pentru a uh, putea discuta toate aceste aspecte. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc foarte mult, domnule Busutil. Încă o dată, termenul de depunere a amendamentelor doar în limba engleză este fixat pe data de 3 octombrie și votul va avea loc în Comisia Limbe pe 11 octombrie. Și acum ar trebui să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. We have uh, 10 more minutes until 6. Însă e de-abia ora 6 fără 10, deci mai avem încă 10 minute până la ora fixată pentru a prelua acest subiect pe ordinea de zi. Văd că în această după-amiază noi am avut o grămadă de pauze. Așa că vă propun acum să mai facem încă o pauză și să așteptăm până va veni domnul Pribe, director uh, de la Comisia Europeană, și până va veni și